Stimați colegi, dacă sunteți gata, putem să începem și cu ultima listă de voturi. Doamna Blinkeviciute uh, îmi va acorda votul său, dacă sunteți de acord vorbim despre uh, votul comun împreună cu uh, Comisia FEM privind uh, decizia Consiliului în legătură cu concluzia Consiliului European pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice. O salut pe doamna Vlinca Viciute, co-președinta mea din partea Comisiei FEM. Și acum trecem la voturi. E toată lumea pregătită? Compromisul 1, vă rog. Deci, da? Deci membrii Comisiei FEM votează electronic. Da? Deci, vă rog, apăsați butoanele. Nu ridicați mâna. Aveți cu, toate, cu toții și cu toatele cartele de vot? Haideți să verificăm. Există cineva din partea Comisiei FEM care nu are cartele de vot asupra sa. Pe colegii noștri rog să fie un pic mai liniștiți. Deci este cineva fără cartele de vot? Din partea FEM? Acum e momentul să spuneți, pentru că dacă nu, trecem la vot direct. Bun. Haideți să trecem la vot. Toată lumea are cartele de vot. Compromisul 1. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 190. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 2. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 2A. Am deschis votul. A votat toată lumea? Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 204. La amendamentul 203 eh, trebuie să mai votăm. Am deschis votul la amendamentul 203. Pentru că este aici o adăugare. Se votează doar adăugarea De ce ziceți unii că nu se votează? Am votat doar adăugarea. Am cer uh, scuze de la membrii Comisiei FEM pentru această comoție aici. Deci, încă o dată am deschis votul și l-am închis. Și se adoptă și acest amendament. Amendamentul 204. Vot deschis acum. Vot închis. Adoptat. Compromisul 3. Vot deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 213. Vot deschis. Închis acum. Adoptat. Compromisul 4. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 5. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 6. Vot deschis. Închis acum. Adoptat. Compromisul 7. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 8. O deschis. Închis. Adaptat. Compromisul 9. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 9A. Vot deschis. Vot închis. Adaptată. Compromisul 10. Vă deschis. Închis. Adaptat. Amendamentul 252. Vot deschis. Închis. Respins. Putem să le votăm de altfel în bloc? Nu. De. Deci 253 până în 251. Nu, se pare că nu putem, zice domnul președinte, 253 vot deschis. Vot închis acum. Respins. 254. Vot deschis. Închis. Tot respins. 251. Vot deschis. Bănesc că și asta se respinge. Am închis votul. Respins și acesta. Compromisul 11. Vot deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 12. Pentru, uh, vot deschis. Ce scuze? Închis. Adoptat. Compromisul 13. O deschis. Închis. Adoptat. Compromisul 14, vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 283, vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 284, Vot deschis. Închis. Adaptat. Compromisul 15. Vă deschis. Închis. Adaptat. 291. Pentru, uh, de vot deschis. Închis. Adaptat. Compromisul 16. Vot deschis. Închis. Adoptat. 298. Deschis. Închis. Respins. amenamentul 302. Vot deschis. Închis. Adoptat. 303 și 307 identice, vot deschis. respins. 305 și 306 identice, vă deschis. Închis. Respinse. Amenamentul 309 și 312 identice, vă deschis. Închis. Respinse. 310 vă deschis. închis. Respins. Este 11. Vă deschis. Închis. Respins. 313. Vot deschis. Închis. Respins. 314 eh, pe părți, prima parte, vot deschis. Închis. Adoptată, a doua parte, vot deschis. Închis. Tot adoptată și asta. Amendamentul 315, vot deschis. Închis. adoptat. 248 pe părți, prima parte, o deschis. Închis. Adoptat. A doua parte, o deschis. Închis. Adoptată și asta. Amendamentul 316, o deschis. Închis. Adoptat. 317, amendament oral, vot deschis. Închis. Și se adoptă. Și acum uh, considerente și referințe, referiri, vot în bloc, blocul 1. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Și votul pentru blocul 2, vot deschis. Votul închis. Se respinge. Trecem la compromisul 3, considerente, vot deschis. Închis. și se adoptă. Compromisul uh, 1, considerente, vă deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 66, vă deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 72, vot pe părți, uh, societatea de PPE, prima parte, vot deschis. închis. Adoptată și a doua parte, vă deschis. Închis. Respinsă. Amendamentul 73, vă deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 100, vă deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 75, vot deschis. Închis. Se respinge. 76, vot deschis. Închis. Și se adoptă. Compromisul 2 considerăm. Închis. Adoptat. Amendamentul 84. Vot deschis. Închis. Adoptat. 85. Deschis. Închis. Respins. Amendamentul 98. Deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul, uh, compromisul 4, considerente, Vă deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 102, Vă deschis. deschis. Adoptat. anumentul 103, vot deschis. Nu, asta era respins. Deci 103, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 104, vot deschis. Închis. Acum. Respins. Compromisul 5, considerente, vot deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 7, considerente, vot deschis. Închis. Se adoptă. Abrementul 1 în 7. Vot deschis. Închis. Se adoptă compromisul 6, considerente vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 121, vot deschis. Închis acum. Se adoptă. Amendamentul 122, vot deschis. închis, respins. 124, 143 și 883 identice, vă deschis. Închis. Se adoptă compromisul 8 considerente, deschis. Închis. Adaptat. 133, vă deschis. Închis. Adoptat. un 3-4, Vot deschis. Închis. Adoptat. amenamentul 136 pentru, adică deschis. Închis. Adoptat. amenamentul 137, vot deschis. Închis acum. Adaptat. Amendamentul 138, vot deschis. Închis. Adoptat. Amendamentul 139, vot deschis. Închis. Adoptat. 140 pe părți, prima parte, vot deschis. Închis. Adoptată. A doua parte acum. O deschis. Închis. Adoptat. Compromisul nou al considerente. O deschis. Închis. Adoptat. armamentul 148. Deschis. Închis Adoptat. 156. Vot deschis. Vot închis. 156 spuneam. Totul în regulă. 157. Deci ăla se adoptă. 157. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 158, vot deschis. Vot închis, se adoptă. Compromisul 10 uh, considerent, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 158, vot deschis. 168, în ce scuze. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 170, vot deschis. Vot închis. Se respinge 171, vot deschis. Vot închis. Se respinge 172, vot deschis. Vot închis. Se respinge. 173. Vot deschis. Se închide. Doamna Engel și domnul și colegul, vă rog să, vă, să nu vă mai distrați chiar așa de tare, că e ceva serios. cer scuze pentru membrii PP. 174, dragi colegi, votul e deschis. 174, votul deschis. A votat toată lumea, votul închis, se respinge. Vă rog să vă concentrați. 175, vot deschis. Votul este închis și se respinge. Compromisul 11, considerent, vot deschis. Votul deschis și se adoptă. Pentru 181, vot deschis. Vot închis. Înainte de votul final, cer scuze cu președintele. Nu am uh, nu le-am mulțumit uh, raportorilor, doamnei Corața Bild, colegilor, pe acest dosar. Mulțumesc pentru eforturi încă o dată. Mulțumesc. evident, când fac votul final, toată lumea iese. Bun, sunteți politici, vă sunteți politicoși și veți rămâne aici când vă spune votul final. Deci, votul final cu apel nominal, votul e deschis. Și acum puteți pleca, într-adevăr. Votul este închis. Și 58 pentru, 12 împotriva, 4 abțineri. Mulțumim raportorului, co-raportorilor, co-președintelui. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi. Vreți să spuneți ceva pe scurt acum, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. conform regulii 52A, aș vrea să înaintez poziția minorității. Vreau să solicit sau să vă informez în scris. Vă voi informa în scris despre acest lucru uh, la secretariat. Domnul Girac, aveți ceva similar de spus? Da, voi uh, comenta în scris. Vă voi înainta comentariul în scris. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi, și vă urez o vară plăcută dacă e să nu ne revedem.